Uh, well, good afternoon, everybody. Uh, welcome to our meeting this afternoon. We're... Bună ziua tuturor, vă urez bun venit și mă bucur că s-a pornit și transmisia. Este o plăcere să îi urăm bun venit astăzi la ședința noastră de comisie a unui prietene foarte bună. Președintele a pierdut microfonul. Unei prietene foarte bune, a acestei comisii. Este vorba despre doamna comisar pentru agenda digitală. Și directoratul, uh, direcția generală se numește DG IMSO în termenii noștri, dar cred că au luat uh, o decizie foarte bună să a numi Digi Connect, pentru că la asta uh, se referă activitatea la conectare. Uh, Doamna comisar ne va spune mai multe lucruri și o asigurăm că am urmărit de aproape evoluția uh, direcțiunii. Doamna comisar ne va vorbi despre planurile pe care le are pentru servicii și pentru deciziile politice. Suntem foarte interesați de agenda digitală, pentru că avem deja în lucru câteva dosare. Mă bucur foarte mult că domnul Arias este aici, dânsul este președintele grupului de lucru pentru agenda digitală din această comisie. Acest grup de lucru se reunește în fiecare lună. De asemenea, am invitat membrii ai serviciilor dumneavoastră de la DG Sanco, DG Markt și DG Libe pentru a vorbi de protecția datelor. Deci încercăm să analizăm uh, un spectru mai larg de aspecte. Vă urăm bun venit pentru că deja ne-am implicat în aceste probleme și poate puteți să ne spuneți ce ați uh, dori, um, în ce domenii ați dori să colaborăm în următorii doi ani. Doamnă comisar, aveți cuvântul și avem deja o listă de cereri de cuvânt pentru după intervenția doamnei comisar. Domnule președinte, sunt încântată să mă aflu astăzi aici. În primul rând, este o plăcere să vă vizitez întotdeauna. Cred că nu este nevoie de foarte multe cuvinte ca să vă explic ce facem aici mă voi folosi de timpul pe care l-am la dispoziție pentru a uh, trage niște inspirație de la dumneavoastră. Având în vedere situația economică de astăzi și discuțiile pe care le-am avut în toată Europa, nu cred că este nevoie uh, să vă spun că uh, situația este gravă. Și în toate aceste domenii, în creșterea economică, în crearea de locuri de muncă, agenda digitală este un lucru care ar putea să fie foarte benefic. Nu cred că trebuie să vă explic eu că sunt mize, este vorba despre mize foarte mari. Pentru companiile mici, cât și pentru cele mari. un uh, sector foarte important la ora actuală, um, TCI, um, are o miză foarte mare și în companiile mari și în companiile mici. Ieri uh, am avut un eveniment la care au participat câteva mii de oameni și uh, direcția noastră generală a putut să explice care sunt riscurile și care sunt beneficiile pentru cetățeni. Economia europeană se dezvoltă mai repede decât cea chineză. În acest domeniu, în câțiva ani, acest domeniu va ocupa 5% din PIB. În câțiva ani se vor crea noi locuri de muncă, De fapt, se vor crea mai multe locuri de muncă decât se pierd acum din cauza digitalizării. Este, este, uh, avem parte de o cerere din ce în ce mai mare de abilități în acest domeniu. Acest lucru este foarte studiat uh, de experții mei și și de experți independenți. va fi o cerere în viitor de 700.000 de locuri de muncă, um, 700.000 de persoane care sunt calificate în, uh, în TCI. Sectorul digital uh, facilitează conectarea și depășirea uh, noilor bariere care apar. Deci, deci avem multe lucruri de făcut și trebuie să fim foarte activi. Haideți să scăpăm de restricții și să construim o piață digitală unică, puternică. Am arătat că putem să facem acest lucru. Am uh, tăiat Uh, comisioanele foarte mari, care i-au supărat pe foarte mulți și pe bună dreptate s-au supărat. Abia aștept dezbaterea de mâine din uh, Parlament pentru a discuta, pentru a încheia discuția cu privire la această propunere și vă mulțumesc foarte mult că mă ajutați în uh, eforturile pe care le fac aici și la Consiliu. Trebuie să eliminăm toate celelalte bariere digitale și trebuie să facem ca economia să crească peste tot. Haideți să începem cu uh, piața unică pentru telecomunicații. Nu este foarte dificil să ne imaginăm așa ceva. Nu am finalizat-o. Dacă am avea o piață unică în acest domeniu, am putea avea o creștere de 110 miliarde de euro pe an. Asta ar însemna 200 de euro în buzunarul fiecărui european. Cum facem rost de acești bani? Unul dintre principalele obstacole este lipsa standardelor deschise. Trebuie să existe aceeași calitate a serviciilor peste tot. Deci, haideți să trecem la acțiune. Fără, această, fără acest obstacol, va fi mai ușor să avem servicii armonizate peste tot în Europa, uh, costuri mai scăzute cu 50%, eficiență crescută și așa mai departe. Anul acesta vom încerca să găsim um, o metodă mai bună pentru a ajunge la aceste obiective. Or broadband penetration când. De asemenea, este nevoie de investiții în bandă largă și acest lucru poate duce la o creștere a PIB-ului de 1,5% și inovarea ar putea duce la crearea de 2 milioane de locuri de muncă până în 2020. Um, mecanismele pieței nu pot funcționa întotdeauna, mai ales în zonele mai îndepărtate. De aceea, înseamnă că trebuie să facem eforturi peste tot unde locuiesc europeni. Așadar avem măsuri care să stimuleze încrederea și care să reducă costurile și cu asta putem crea o rețea uh, pentru un uh, uh continent competitiv și conectat. De aceea uh, avem uh, facilitatea Connecting Europe. Dacă ne punem de acord, atunci am putea să um, facem prin finanțarea existentă uh, să sporească acest sector. Asta înseamnă un pas înainte uh, pentru digitalizarea fiecărui european. Însă asta necesită sprijin activ din partea statelor membre și uh, în special din partea eurodeputaților. Un alt aspect uh, ar fi să facem aceste proiecte de bandă largă mai ieftine, mai extinse uh, și asta se ducă la eficiență. Operatorii ar putea să profite mai mult de pe uh, refolosirea infrastructurii existente și de pe urma unor unei coordonări ginerește a facilităților și prin proiecte coordonate se va cheltui mult mai puțin timp sau bani. Am putea reduce costurile cu până la 30% și de aceea Consiliul European din primăvară ne-a rugat să abordăm această chestiune și de aceea am lansat uh, o consultare acum câteva săptămâni în legătură cu rețelele de bandă largă, care însă nu sunt suficiente pentru că avem nevoie practic de combustibil nou pentru piața digitală. Haideți să folosim potențialul minunat uh, al inovației uh, pe internet, haideți să lăsăm cetățenii europeni să beneficieze de pe urma acestor idei minunate. Dacă tot vorbim despre inovatorii internetului, e bine, bine, aceștia uh, reprezintă cheia pentru creșterea noastră viitoară. Așa putem să împiedicăm uh, creșterea uh, șomajului, care este deja la cote oribile în anumite state membre chiar și cei care sunt uh, bine pregătiți uh, pentru um, slujbele secolului nostru uh, găsesc că e greu să obțină un loc de muncă. Haideți să folosim de Hai să ne folosim de talentul digital al tinerilor pentru a acoperi nevoia europeană de calificări în acest domeniu trebuie să asigurăm recunoaștere, recunoaștere pentru antreprenorii web, și să asigurăm acces la resurse uh, și expertiză pentru tine. Trebuie să ne axăm pe uh, statele membre care uh, au rate ridicate ale șomajului, dar pentru a crea locuri de muncă trebuie să oferim antreprenorilor un cadru juridic adecvat. Nu noi creăm locurile de muncă, ci antreprenorii o fac. Asta înseamnă că trebuie ca ideile minunate care vizează internetul uh, să nu fie blocate pe piețe naționale, ci să uh, fie răspândite la uh, sutele de milioane de cetățeni. Așa am putea să vindem și să cumpărăm și să inovăm toate mult mai ușor. Cu siguranță vom uh, propune uh, legi în ceea ce privește identificarea electronică, autentificarea și semnăturile și pentru a stimula uh, recunoașterea reciprocă, acceptarea reciprocă pentru interoperabilitate și interuzabilitate. Cu toții am văzut cum cetățenii europeni sunt preocupați de conținutul online și de regulile care îl guvernează vocile acestea trebuie să fie auzite și avem nevoie de o nouă uh, gândire, să ieșim uh, din uh, turnul de filde și să ne conectăm la oamenii care se folosesc de aceste servicii. Trebuie să ne gândim la deschidere și să renunțăm la restricții. Colegul meu, Michel Barnier, lucrează la niște propuneri în legătură cu regimul drepturilor de autor și eu pot să spun că uh, aștept și încă mai am timp această inițiativă, pentru că uneori uh, lucrurile pe care le aștepți uh, mai mult sunt uh, unele care îți plac mai tare. Apoi, în ceea ce privește operele orfane, ei bine, uh, e momentul ca și în legătură cu acestea să începem uh, schimbările. Uh, sute de mii de opere orfane așteaptă să fie digitalizate și să fie folosite odată ce ajung în catalogele organizațiilor publice. Și menționez aici un aspect când vorbim despre europeană pentru că acest subiect încă n-a fost abordat. Nouă ne lipsește un secol și eu nu-mi explic cum anume pot să explic uh, asta spunând că ne lipsește secolul 20 și uh, problema e uh, foarte dificilă atunci când ne dorim să asigurăm continuitatea. Am putea îmbunătăți accesul la conținutul digital la nivel transfrontalier și uh, în acest sens mâine pot să spun că uh, vom lumina puțin problema europeană în acest uh, for, pentru că vă ține un uh, discurs în acest sens uh, și chiar sper că veți putea lua parte la acea întâlnire vorbim despre patrimoniul cultural și, de altfel, patrimoniul uh, cultural în mod normal nu se combină cu economia și cu locurile de muncă, dar în acest caz uh, putem să explicăm că prin Europeana putem uh, să stimulăm economia, putem crea mai multe locuri de muncă, pentru că uh, foarte mulți antreprenori uh, pot să preia inițiativa de a folosi părți din Europeana pentru a face ceva cu ea. Așadar, există um, un angajament uh, pentru a uh, lărgi sfera de cuprindere a acestui uh, proiect din partea Consiliului și Parlamentului, însă ambiția ne lipsește în alte domenii, mai ales atunci când vorbim despre excluderea anumitor opțiuni pentru utilizare comercială a operelor orfane și prin faptul că cerem compensații pentru drepturile, pentru drepturile autorilor ce trebuie plătite pentru autorii care apar după ce uh, anumite opere au fost declarate orfane. Sunt niște chestiuni uh, pe care unii încă le mai uh, uh, analizează. O directivă slabă, după părerea mea, ar fi una care ratează o ocazie. Și cel puțin trebuie să susținem parteneriatele public-private pentru interesul public și privat, pentru a putea reduce oricum poverile pentru organizațiile publice. Am putea să ne arătăm angajamentul pentru schimbare, deschizând propriile noastre administrații publice. Adică trebuie să punem în practică chiar ceea ce uh, predicăm noi. Dar asta implică un efort uh, major. Deja se cheltuie prost uh, zeci de milioane de uh, euro. Ori uh, propunerile noastre chiar ar uh, stimula uh, examenul uh, exercitat de public asupra acestor uh, politici și așa mai departe. În general, e o metodă minunată prin care putem oferi combustibil pentru piața unică digitală și sunt sigură că astfel ne putem uh, adapta la o nouă eră mult mai deschisă și sincer. Uh, sper să pot conta pe sprijinul dumneavoastră. Încă ceva, domnule președinte, trebuie să ne asigurăm că normele pieței unice sunt uh, adecvate pentru noile evoluții. Mă gândesc aici la cloud computing și în acest sens în vară uh, vom încerca să devenim nu doar uh, utilizatori potriviți pentru cloud computing, ci vom încerca să elaborăm niște reguli clare prin care putem să protejăm datele, prin care putem să uh, trecem de la o jurisdicție la alta și toate acestea păstrând cele 27 de fortărețe naționale. Mai mult, parteneriatul nostru pentru cloud computing va încerca să rezolve problema fragmentării uh, pieței, dar pentru asta avem nevoie de încredere în piața unică digitală. Aceasta trebuie să fie sigură, trebuie să susțină uh, europenii, să le fie accesibilă, dar trebuie spus că foarte mulți dintre aceștia nici măcar nu intră pe internet. Acum vreo două săptămâni am vizitat uh, Italia. Aceasta a fost Uh, la inițiativa Guvernului Monti, care a numit uh, trei uh, miniștri care să se ocupe de agenda digitală. A trebuit să mă întâlnesc cu ei și să-i confrunt, nu cu plăcere, ci pentru a-i stimula. Dar am aflat că un procent semnificativ din populația Italiei nu a intrat nici măcar vreodată pe internet. Media în Europa a celor care nu au accesat uh, internetul vreodată este de 30%. Uh, pentru că uh, și în acest sens trebuie spus că excluziunea ar reprezenta un obstacol major. Uneori nu-ți permit să ai acces la internet, dar această situație trebuie evitată. Trebuie să ne gândim și la cei uh, cu dizabilități uh, și la cei care nu au neapărat forma necesară pentru a um, intra pe internet. 15% dintre europeni au dizabilități, așadar uh, trebuie să îi luăm în considerare. Chiar dacă numărul lor ar fi fost mai mic, tot am fi avut o anumită răspundere față de ei. Nu putem pur și simplu să îi dăm la o parte. Standardele consecvente, așadar, pentru accesibilitatea uh, internetului ar trebui să uh, facă situația mai facilă pentru aceștia și pentru cei dintre noi care nu uh, întineresc, ci din contră, mai ales că procesul acesta este unul continuu. Tocmai am trecut pe lângă o expoziție pentru uh, produse cosmetice și pot să spun că se pare că sunteți foarte flexibili uh, în acest for. Instrumentele ICT pot să ajute pe oameni să rămână mai mult timp sănătoși și activi și pot să susțină sistemele uh, de acordare de îngrijiri uh, medicale. Acest lucru este preferabil unui viitor în care uh, încă mai trăiești uh, independent, uh, dar nu poți să ai grijă de tine. Parteneriatele noastre pentru inovație uh, vor contribui la uh, dezvoltarea multor oportunități. Între timp, uh, internetul trebuie să devină un loc sigur, mai ales pentru cei mai vulnerabili. Și așa ajung la un alt subiect. Oamenii ne întreabă care este prioritatea majoră pentru noi. Eu pot să spun că prioritatea mea majoră se leagă de grupurile vulnerabile din uh, societatea noastră. 75% dintre copii acum folosesc internetul uh, pe scară largă. Acest uh, spațiu poate fi minunat pentru copii, pentru a se juca, pentru a învăța, pentru a interacționa unii cu ceilalți, însă, pe de altă parte, suntem conștienți de faptul că atât copiii cât și adulții trebuie să fie conștienți de riscurile um, pe care le presupune internetul, precum intimidarea pe internet. adulții și copiii trebuie să poată să aibă încredere internet, în internet și noi exact la asta ne uh, gândim, la o situație în care putem beneficia de avantaje, câtă vreme cunoaștem și dezavantajele. Evident, uh, în lumea online uh, reală, Există riscul, așa se întâmplă și în viața de, din afara uh, internetului, nu putem uh, eradica aceste riscuri, ci le putem reduce atunci când educăm uh, copiii și adulții și atunci când le arătăm riscurile mediului online. Comunicarea de săptămâna trecută stabilește o strategie coerentă pentru piața noastră unică, stimulând conținutul de calitate și a platformelor pentru copii, Apoi, uh, sensibilizând uh, publicul, adică oferind informațiile, în al treilea rând, uh, creând un mediu mai sigur pe internet pentru copii și, în al patrulea rând, luptând cu abuzul sexual al copiilor pe internet. Unor și doamna Uh, Malmström menționează în discuțiile noastre care sunt uh, uh, mizele și situația e destul de dificilă încât să ne implice total. Lucrăm oricum cu industria în ceea ce privește acest dosar. Evident, voi prefera o autoreglementare dacă aceasta este posibilă. Dacă nu funcționează, atunci vă asigur că noi vom interveni. Însă prefer autoreglementarea industriei în acest caz. Siguranța și securitatea nu afectează doar copiii, ci afectează toți utilizatorii și tot internetul ca atare. Cât privește uh, folosirea din ce în ce mai mult a internetului, e clar că asta duce la o mai mare vulnerabilitate. Uh, Uh, și uh, mediul real deocamdată nu este pregătit pentru asta. Noi pregătim uh, o strategie europeană pentru securitatea internetului și asta pentru perioada de după 2012. În anumite domenii trecem de la o abordare voluntară la una obligatorie, piața unică trebuie să respecte apoi aceste reglementări și subliniem exact cum ne putem uni forțele la nivel de sectoare și la nivel internațional, de altfel, pentru ca toată lumea să-și asume anumite responsabilitate. Apoi, pentru a câștiga încrederea în internet, oamenii uh, trebuie să știe și să își uh, înțeleagă drepturile. Prin urmare, o instanță pentru drepturile pe internet va fi pusă la punct până la sfârșitul acestui uh, an. Se vor explica așadar cetățenilor drepturile pe care le am, pe care le au și cetățenilor într-un uh, limbaj obișnuit li se vor explica aceste drepturi. Toate aceste măsuri ar putea să stimuleze creșterea internetului și să promoveze comerțul electronic pe piața unică. Și în acest context uh, felicit Comisia dumneavoastră pentru că a extins mandatul grupului de lucru uh, pe comerț electronic. Serviciile mele deja urmează lucrările acestui grup de lucru. Vom contribui la lucrările sale în viitor. Și acum câteva cuvinte în legătură cu Icon. Icon nu funcționează fără niciun fel de uh, defect, uh, însă uh, trebuie să acordăm o anumită credibilitate. Noi vom uh, uh, monitoriza acest uh, proiect îndeaproape. Uh, vom vedea dacă există conflicte de interese, dacă procesele sunt suficient de transparente. Și asta pentru nivelurile de top generice. Mă refer uh, aici la conferința uh, de, din Dubai. Uh, care s-ar putea să ne ofere material pentru un regulament care ar fi modificat pentru prima dată începând cu 1988. Vom uh, folosi uh, rolul de observatori, vom uh, folosi coordonarea soft și hard, voluntară și obligatorie, pentru a purta bătălia pe care trebuie să o purtăm în cadrul ONU și a G8. Apoi, în ceea ce privește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 internetul, pot să spun că statele membre implementează anumite strategii concrete și trebuie să le arătăm faptul că Uniunea Europeană își joacă rolul pe care trebuie să-l joace pentru a stimula uh, creșterea, pentru a uh, apăra economiile sectorului public și pentru a crea locuri de muncă. Aceasta este rețeta pe care o propunem pentru probleme cu care ne confruntăm astăzi. Uh, toate companiile care analizează posibilitățile lor online din orice sector, atunci când se gândesc să se extindă sau dacă decid să-și schimbe Uh, cartierul uh, general, atunci pot uh, să se informeze și să primească anumite semnale că, da, încă mai există bariere pe piața digitală, dar noi trebuie să facem tot posibil pentru a scăpa de ele. Apoi trebuie să întrebăm dacă toată lumea are internet de bandă largă peste tot, apoi uh, să vedem dacă oamenii au acces la o piață digitală extinsă, dacă consumatorii au încredere să cumpere pe internet uh, um, cu toată libertatea. Ei bine, la toate aceste întrebări trebuie să găsim răspunsurile uh, corecte. Da, piața digitală există și funcționează și aceasta este marea noastră miză. Dacă toată lumea este conștientă de aceste uh, lucruri, uh, viața noastră în Europa în viitor va arăta mult mai bine. Vă mulțumesc! Well, thank you very much for your Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră foarte amplă. Am foarte multe cereri pentru cuvânt și avem uh, foarte puțin timp la dispoziție. Uh, doresc să vă încurajez să puneți întrebări scurte și o încurajez pe doamna comisar să răspundă și ea în mod succint. Domnul Arias, doamna Gallo, domnul Cosnic, domnul Mendes, doamna Hanslick, doamna McClarkin și doamna Verheyen, printre alții. Doamna Gallo. Mai dorește cineva? Doamna Tun? Um, colleagues, I'm going to have to ask you if you would... Doresc să vă rog, stimați colegi, să um, vă încadrați într-un minut și cred că doamna comisar poate să răspundă la trei întrebări, um, după o rundă de trei întrebări. Domnul Arias este președintele grupului de lucru și o să primească un minut în plus pentru asta. Domnul Aria, două, Arias, două minute. Muchísimas gracias, presidente. Eh, bueno, en primer lugar, eh, darle la... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc, doamne comisar, pentru prezența dânsei la noi în comisie după masa aceasta. Doresc să-i mulțumesc pentru activitatea pe care o desfășoară la comisie în ceea ce privește um, IT-ul. Doamna comisar a spus foarte multe lucruri semnificative, a vorbit despre simplificare, inovare, um, siguranță, securitate și așa mai departe. Simplificarea este un element cheie. Avem 27 de regulamente uh, diferite și acest lucru nu a funcționat nici trecut, de armite în era digitală. Trebuie să fie mult mai eficient, trebuie să fim mult mai eficienți acum și uh, să fim mai, descri, mai deschiși înspre inovare. Propunerile comisiei au ca obiectiv inovarea și avem nevoie de canale de informare bilaterale. Acest, um, cu acest lucru am fost de, deja de acord în uh, această instituție în 2010. Astfel, consumatorii pot fi mai bine informați și pot avea încredere mai mare în acest sector. În data de 8, dacă mi-amintesc bine, veți fi prezentă la grupul de lucru pentru comerț online. În ceea ce privește ultima parte a prezentării dumneavoastră, aș dori să spun că avem foarte multe informații din domeniu, din, de la experții din IT și am învățat și din uh, propria noastră experiență. Nu ați vorbit însă despre uh, roaming în traficul de date. Uh, viitorul uh, comerțului online este comerțul mobil, mai mult decât comerțul electronic. Mulțumesc foarte mult, doamna Gallo. Merci, monsieur le président. Merci, euh, madame la commissaire, pour cette... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru această prezentare. Voi merge foarte repede, am două întrebări. Mai întâi, în ceea ce privește pachetul uh, legislativ, uh, pentru semnătură electronică, pentru semnături și autentificări electronice, așadar pentru a îmbunătăți fiabilitatea și uh, securitatea și pentru a oferi încredere consumatorilor în uh, comerțul electronic. Aș dori să ne spuneți uh, mai multe detalii și să ne oferiți linile generale ale uh, celor aflate de pe urma consultărilor lansate în anii trecuți. În al doilea rând, aș dori să mă refer la un al doilea aspect și anume uh, protecția datelor cu caracter uh, personal. E satisfăcător uh, ce ne-a parvenit din partea Comisiei propunerile sale legislative, așadar, însă am anumite îngrijorări în ceea ce privește consimțământul care trebuie să fie explicit. Unde se găsește echilibrul pentru ca um, Uh, acesta să nu fie un obstacol în calea comerțului electronic. Vă mulțumesc! Thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule Kocisnik. Un minut. Uh, Pani comisarku, děkuji, že jste mezi nás uh, přišla. Já budu zcela... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Pe scurt, Pablo Arias a avut o abordare mai generală, dat fiind că colegul nostru se ocupă de acest subiect în comisie, dar de multe ori uh, vorbim despre um, despre probleme de trafic uh, pe internet. Noi ne ocupăm de standardizarea, iar standardizarea serviciilor reprezintă una dintre principalele motoare uh, ale comerțului electronic uh, la nivelul uh, accesibilității și încrederii de care se bucură comerțul electronic în rândul uh, cetățenilor. Se face ceva pentru a se standardiza situația microplăților la nivel european. Vă mulțumesc. Mulțumesc pentru întrebările scurte adresate. O să dau cuvântul doamnei comisar, după care domnul se va deschide următoarea rundă de întrebări. Aș dori să încep cu o întrebare interesantă. Eh, Digi Imco va fi Digi Connect eh, de acum înainte. Deci s-a schimbat denumirea acestei direcții generale. Ehm, este, este o schimbare birocratică. S-a schimbat um, numele nostru este Connect cu un singur N, fiindcă nu avem dreptul decât la 5 litere. Bun. Este o legătură mai clară cu ce facem noi la nivel de comunicare și în noua structură care a fost aplicată. Este o denumire mai adecvată modul în care ne ocupăm noi de agenda digitală. Noi um, am uh, înfăptuit și ce am predicat, uh, am uh, reînnoit o treime din trei unități, am renunțat la unele posturi de directori și arătăm că ne-am simplificat. Faptul că am redus povara administrativă este un mesaj bun în perioada actuală pentru cetățeni. Pe mine mă uimește ce se întâmplă la nivel național, mă refer acum la țara pe care domnul Arias o cunoaște mai bine, sunt sigură. Mari uh, întreprinzători iau inițiative, în acest caz uh, compania de telecomunicații, la nivelul propriei organizații de a crea un uh, domeniu care să, să dea șanse um, noilor uh, companii care se înființează. Iar această inițiativă din Spania este desfășurată și de alte state membre. Este vorba de o, o pepinieră unde unde cresc uh, noile companii, uh, companiile nou înființate și unde pot primi consiliere, în, acest, la, în această etapă. Același lucru este valabil în zona Cambridge, unde pentru companiile noi și pentru, uh, pentru cei care practică inovarea, acest teren este foarte propice. Eu, uh, când mi se spune că ar trebui să devenim Silicon Valley, eu răspund că avem deja centre de acest fel în Europa care sunt în plină dezvoltare, dar ar trebui să ne aplicăm mai mult asupra lor, ar trebui să simplificăm mai mult pe unde putem, mai ales uh, pentru uh, acești uh, uh, nou, noi uh, participanți ce se întâmplă în Spania se va pune în aplicare acum și la Berlin, la sfârșitul lunii august. Este vorba de 10.000 de noi companii și tinerii de peste tot uh, sunt invitați uh, în uh, zona fostului aeroport și vor petrece o săptămână acolo. Vom discuta despre inovare, despre despre mm, companii, despre înființarea companiilor noi. Dacă sunteți la Berlin, vă sugerez să participați la acest eveniment care va fi extraordinar. Talking, talking about uh, the e-signature and uh... În ceea ce privește semnătura electronică, doamna Galler s-a referit la acest lucru. La finele lunii mai, deci peste câteva săptămâni, eu voi face propunerea uh, oficială de revizuire a directivei privind semnătura electronică și în ceea ce privește recunoașterea reciprocă a identității electronice. Noi dorim să punem bazele certitudinii juridice, fiindcă asta este cel mai important. Instrumentul nu este greu de realizat, dar dacă nu există certitudine juridică, atunci putem să o lăsăm baltă. degeaba este cel mai bun lucru de pe lume dacă nu există încredere. Deci avem nevoie de interoperabilitate la nivel transfrontalier. Acum putem dovedi foarte clar că piața digitală unică este într-adevăr fără frontiere, dar mai avem cale lungă de bătut. Dacă am putea să punem pe picioare semnătura electronică și uh, ID-ul electronic, atunci uh, um, cartea de identitate electronică, atunci am face foarte mult pentru dezvoltarea economică și pentru crearea de locuri de muncă. Deci aceste inițiative merg mână în mână. Am încheiat uh, consultările din care am învățat foarte multe și la, la sfârșitul acestei luni vom face și propunerea. Viața privată electronică monitorizează modul în care se aplică modificările aduse directivei din acest domeniu și încercăm să ne asigurăm că încălcările sunt raportate în mod consecvent la nivel european. Această directivă permite Comisiei să propună măsuri tehnice de aplicare, uh, reguli practice pentru a um, uh, umple lacunele legislației existente și proceduri pentru uh, Uh, cerințele de notificare. Am analizat rezultatele și acum și pe vi- în viitorul apropiat vom face propuneri în ceea ce privește aplicarea tehnică a acestor măsuri. Deci um, mai avem puțin, să spunem așa. S-a adresat o întrebare și cu privire la comerțul electronic. Acesta este un subiect um, important alături de semnătura electronică și celelalte despre care am vorbit, am făcut propuneri care să ducă la creșterea economică și pachete de date care să permită uh, companiilor să fie inovatoare pe baza bazelor de date publice. Avem nevoie de un uh, cadru revizuit pentru protecția datelor uh, în acest context. Directiva revizuită a achizițiilor publice este foarte importantă aici pentru a se face trecerea către achizițiile publice electronice. Iar aici, sper din tot sufletul și sper ca dacă vom pune la oaltă toate aceste elemente și aici e vorba despre cloud computing și unii unii se tem câteodată că astfel uh, le încălcăm uh, viața privată și că se pune problema protecției, dar eu le răspund că nu, nu se încalcă nimic, totul rămâne ocrotit, dacă lucrurile se fac cum trebuie, este o șansă extraordinară. A, și mână în mână cu comerțul electronic, putem, uh, aceste inițiative se pot uh, materializa în locuri de muncă și o creștere economică. Cred că am terminat. Uh, on the, we are discussing the questions. I think uh, Edward... S-a adresat o întrebare cu privire la microplăți, despre care vom mai discuta, vom discuta ulterior, haideți să ne grăbim. Doamna Gebhard, trebuie să o zi, dar sper să, că nu o deranjează că mai amânăm puțin uh, votul. Mai am câțiva vorbit. For one minute each. Fiecare un minut. Domnul Mandels. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezentarea amănunțită a planurilor. Sperăm că propunerile se vor baza pe regulamente și nu directive, fiindcă eu sunt pentru regulamente la nivel armonizat al legislației europene. Dar pentru a pune în practică aceste idei avem nevoie de sprijinul cetățenilor, iar acum cetățenii sunt mai reticenți în Europa. Fiindcă unii pleacă de la idei preconcepute, să spunem. Întrebarea mea este, putem să ne folosim de portofoliul noastră TIC pentru a informa pe cetățeni într-un mod mai echilibrat, mai neutru, fiindcă fără sprijinul europenilor nu, put, nu există Uniunea Europeană? Era a doua întrebare. TIC nu poate exista fără drepturi de proprietate intelectuală. Iar dumneavoastră ați spus, am citit în ziar, adică um, unde vă exprimați părerea cu privire la acta. Ne puteți da mai multe lămuriri, vă rog? N-am înțeles din articol exact ce voiați să spuneți. Vă mulțumesc, mulțumesc. Domnule Ebermeier. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamna comisar. Mă bucur foarte mult că se clădește din ce în ce mai multă încredere din păcate, subzistă unele probleme. Nesiguranța juridică pentru consumatori în momentul în care livrările întârzie sau în momentul în care produsul livrat uh, nu se ridică la așteptări, la nivelul așteptărilor, sau când uh, produsul nu, uh, când livrarea nu se mai întâmplă. Iar aceasta este o problemă în contextul în care noi încercăm să convingem consumatorii să ni se alăture. Dar uh, și comercianții au probleme, mai ales IMM-urile care doresc să desfășoare tranzacții transfrontaliere. Furnizarea problemelor suferă de pe urma tot felul de piedici. În Austria, de pildă, există, avem probleme uh, legate de prețurile de, um, de, de prețurile de pildă care sunt mai scăzute în Germania costurile de transport. În egală măsură trebuie să avem uh, și uh, servicii conectate electronic, cum ar fi uh, împachetarea și livrarea. Fiindcă, bineînțeles, am dori ca din ce în ce mai mulți oameni să folosească serviciile online. Mulțumesc, doamna Hanslich. Un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru informațiile foarte interesante pe care ni le-ați prezentat. Am o întrebare care se îndreaptă în direcția celei adresate de domnul Manders. Eu am citit un articol despre dumneavoastră în care vă spuneați părea despre acta și spuneați că acta a murit. Dacă așa stau lucrurile, atunci ce înseamnă asta la nivelul acțiunilor întreprinse în domeniul internetului și protecția drepturilor de proprietate intelectuală. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna comisar. Let me start with, um... Dați-mi voie să încep uh, cu livrările la timp. Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Avem nevoie de un uh, calendar foarte strict, dar din păcate timpul nu este de partea noastră dacă discutăm de acest pachet întreg de 101 uh, subiecte care țin de toate portof- de mai multe portofolii și dacă un element nu este cum trebuie, atunci toate celelalte au de suferit. Comerțul electronic la nivel european este, ca să spun eufemistic, încet. Toți cei implicați în acest domeniu se așteaptă la altceva. Dar acesta, asta se întâmplă într-o piață unică. Eu așa răspund, avem o piață unică digitală Iar acum trebuie să ne adaptăm la faptul că revoluția tehnologică ne permite să, să accelerăm și, și să eliminăm toate barierele, toate granițele. La ora actuală, aproape 40% din cetățeni fac cumpărături online. Procentul nu este impresionant, dacă mă întrebați pe mine. Dacă comparăm cu restul lumii dar numai 8% reprezintă cumpărături transfrontaliere, comerț transfrontalier. Și aveți dreptate aici. Asta, problema este fragmentarea juridică, lipsa de încredere. Deci, trebuie să mai lucrăm la comunicare, la informare. Aici revin la ce am uh, spus ieri despre sănătatea electronică și îmbătrânirea. Dacă suntem siguri că ceva ar fi de ajutor cetățenilor, uh, asta în contextul îmbătrânirii, dar nu numai. Uh, când vorbim și despre, uh, iată, ce s-a întâmplat în Marea Britanie, și am dovedit că s-ar face un mare salt înainte în uh, salvarea de vieți și reducerea costurilor. Dacă, se, dacă e așa, atunci e normal să, infor, să informăm pe cetățeni și să îi facem să capete încredere în noi. Iar când vorbim despre livrări, e vorba, problema este fragmentarea uh, juridică. Și mm, noi, noi acum vorbim vorbim despre acțiune. Trebuie să luăm măsuri. Dar acum, cine? Comisia? bineînțeles, Parlamentul și Consiliul. Dar acești trei parteneri joacă un rol crucial în ceea ce privește atingerea acestor obiective. Dacă nu reușim să facem asta, atunci nu numai că pierdem teren, ci pierdem o șansă extraordinară de a ne atinge obiectivele. Informarea cetățenilor. Aici intră și eh, ce am spus mai devreme. Cetățenii trebuie să fie informați. Cetățenii trebuie să înțeleagă cum stau lucrurile și dacă li se furnizează informații potrivite, așa se va întâmpla acta. Acum, eh, tot vorbim despre informații, despre experiența mea de la Berlin. Evenimentul a fost unul foarte interesant. 4.000 de utilizatori a internetului. Iată, oameni care sunt care participă, care trăiesc în această lume digitală, care încearcă să obțină cât mai multă libertate cu putință, libertate a internetului, iar și aici am intervenit eu, nu există lucruri pe gratis. Avem nevoie de reguli întotdeauna jocurile trebuie, trebuie să existe reguli ale jocului. Eu sunt pentru libertate de exprimare, pluralismul media și așa mai departe. Sunt și pentru internet uh, liber, dar trebuie să ne asigurăm totuși că există niște reguli care sunt respectate. Asta am înțeles uh, și eu și comisarul de Hucht încă de la început în ceea ce privește discuțiile cu privire la acta. Iar pentru mine foarte important este faptul că trebuie să să rezolvăm problema drepturilor de proprietate intelectuală care este la miezul actei. Iată de ce uh, eu fac eforturi în toate direcțiile și vreau să explic tuturor care este miza. Publicul de la acel eveniment trebuie luat în serios. Ei nu votează cu picioarele, sunt uh, oameni uh, um, oameni uh, de bună cuvință care care creează ei locuri de muncă și stimulează economia. Și care este miza pentru tineri? Tinerii își, dai, își dau seama că trebuie să fie impuse niște reguli juridice, legale. Iar eu le-am spus că Parlamentul, dumneavoastră, și a, dumneavoastră ați spus acest lucru, l-ați declarat public, deci nu cred că va mira pe nimeni acest lucru, pe dumneavoastră. Și eu, eu le-am spus ce am făcut noi la comisie și că am trimis propune, propunerea Curții de Justiție. Apoi uh, urmează hotărârea, hotă, hotărârea acestea. Hotărârea nu va nu vom primi înainte de câțiva ani și le-am spus că trebuie să țină cont de această realitate și noi nu ar trebui să privim lucrurile dintr-un tur de fildeș. Trebuie să păstrăm, să luăm pulsul realității. Iar acum urmează decizia Curții Europene de Justiție. Dar să nu fie nicio neînțelegere, să fie lucrurile clare, eu să sprijin pe Carol de Hucht dar, în egală măsură, am spus că trebuie să fim realiști și nu putem să și nu putem să ignorăm uh, faptul că număr mare cetățenii nu sunt de acord cu politicile noastre. Nu putem să, să trăim într-un uh, turn de fildeș. Ați vorbit despre comunicarea cu cetățenii și iată, asta trebuie să facem fiindcă cetățenii încearcă să ne, explică, să ne explice care este punctul lor de vedere. Mulțumesc, mai am șase persoane la cuvânt. Una dintre ele s-a retras, vă mulțumesc foarte mult. Deci, o să luăm câte trei vorbitorii. Doamna McClarke, începând cu dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, vă mulțumesc dumneavoastră, doamnă comisar, pentru că ne-ați prezentat uh, agenda digitală, uh, un domeniu foarte amplu și de mare însemnătate, fiindcă aici am putea dobândi foarte multe realizări, însă trebuie să existe încredere din partea cetățenilor, mai ales în ceea ce privește uh, protecția copiilor pe internet și mă bucur foarte mult că v-ați ocupat în, alături de doamna comisar Malmström de acest subiect și sper că aici ne vom întâlni și cu eforturile noastre de combatere a crimei uh, cibernetice. Avem un, și un, o comisie pentru combaterea crimei uh, organizate. Dar doream să vorbesc cu dumneavoastră despre accesul la internet, care reprezintă o problemă în circumscripția mea uh, din Anglia, în zone rurale, unde accesul la internet este foarte redus. Noi dorim ca accesul la internet să fie mai ieftin și mai ușor, dar unii nu reușesc să ajungă la internet. Piedica este mult prea mare. Cum vă asigurați dumneavoastră că lucrurile pot fi aplicate în mod armonizat la nivelul tuturor statelor membre? Ce fac statele membre? Cum fac unele state membre lucrurile mai bine decât altele? La nivelul regiunii mele, problema este că avem companii mici cu soluții inovatoare în ceea ce privește introducerea benzil uh, largi la nivelul zonelor rurale, dar din cauza achizițiilor publice li se pun bețe în roate, fiindcă sunt doar niște companii, companii mici și, cum ați spus, sunt antreprenori web, Uh, sunt cei care ne pot oferi soluții. Cum le putem permite să se implice în găsirea soluții pentru a ne în, pentru a ne îngădui să ne atingem obiectivele. Domnul Ekstrom, vă mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. În primul rând, sunt de acord cu multe dintre cele spuse cu privire la serviciile publice, la informare. de adevăr acolo este un mare potențial și dacă putem face ceva în acest sens, ar fi foarte bine. Operele orfane, da, sunt de acord cu dumneavoastră. Eh, eu mă ocup de acest raport la Comisia juri, Deci ați vorbit despre șanse pierdute. Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Se pare că va fi o șansă irosită din motivele pe care le-ați eh, spus dumneavoastră. Eh, ar fi bine ca Comisia să revină cu o propunere, dar bun, asta e altceva. Când vine vorba de antreprenorii pe internet, Vreau să vă întreb dacă neutralitatea internetului nu ar putea fi legiferată. Acum câțiva ani Skype era o firmă mică, mici întreprinzători, iar acum când au, uh, au început să capete succes, sunt blocați în uh, diverse țări. Și asta este important. E bine că s-a făcut referire la acta, fiindcă vreau să vă întreb dacă Comisia a trimis acta în instanță la Curtea Europeană de Justiție? Eu cred că circulă mai multe versiuni cu privire la această informație. Vă mulțumesc. Doamna comisar, vă dau cuvântul. Acta va fi trimisă astăzi în instanță, la Curtea de Justiție. A, am primit, uh, a, acesta este ultima informație pe care am primit-o de la Carl de Gucht. Deci, dacă nu spun adevărul, nu e vina mea. Neutralitatea pe internet, da, l-am, am um, cerut grupului uh, de autorități de reglementare naționale să îmi trimite informații cu privire la blocarea anumitor rețele uh, și um, mi s-a promis că luna aceasta voi primi uh, aceste informații. Poate că va fi nevoie de măsuri și mai stricte, dar asta în funcție de rezultatele pe care le primesc. Orice concurență pe internet uh, e binevenită pentru că consumatorii vor avea de câștigat. O să așteptăm ce are de zis acest grup uh, uh, Barac și după aceea o să vă dau mai multe informații. Zonele rurale. La începutul mandatului meu spuneam că fiecare cetățean trebuie să fie conectat la internet am vorbit serios. Fiecare cetățean trebuie să fie conectat la internet, chiar și în zonele rurale. Într-adevăr, există uh, companii care, pe care nu le interesează neapărat zonele rurale. Nu vor să investească acolo fonduri fără o mână de ajutor. Iată de ce Comisia a introdus uh, um, facilitatea conectarea, pentru conectarea Europei, CEF, care reprezintă o resursă foarte importantă la nivelul investițiilor în bandă largă. Și e clar că e vorba de o pârghie financiară semnificativă. 9,2 miliarde de euro vor fi distribuite din acest pachet pentru internetul în bandă largă, câteva miliarde pentru uh, crearea unor platforme uh, de, un, de, de, de servicii, fiindcă investitorii că nu sunt siguri că va fi nevoie de aceste servicii, dar eu le spun tot timpul investitorilor uh, potențiali că că um, va exista creștere considerabilă și că datele ne arată acest lucru. Deci e vorba până la urmă de uh, 70 de miliarde de euro de investiții în zonele rurale, ceea ce ar putea rezolva o mare parte a problemei. Da, dar vă rog să-mi trimiteți scris exame, exemple concrete, fiindcă s-au dat niște exam, exemple concrete, mai ales în Marea Britanie, unde prin fondurile structurale, unul era în, în Kent sau lângă Birmingham, unde au fost situații de succes, povești de succes. Dar dacă îmi dați exemplele în scris, vă pot oferi mai multe sfaturi. În ceea ce privește antreprenorii web, da. Ă, dar, apropo, E interesant că s-a făcut o propunere de fonduri structurale pentru perioada 2014-2020 care va include locuințele electronice și îmbătrânirea. Și aici, dacă intră fondurile structurale, atunci am putea să le, să le să, in, să includem aici și zonele rurale. Vă mulțumesc. Roitova, doamna Roitova, mă scuzați, v-am uh, sărit pe dumneavoastră. Deci acum ultimii patru vorbitori. Each for a minute. Fiecare un minut. După care o să primiți și răspunsuri. Cui budu velice stručná. Uh, mulțumesc foarte mult, o să fiu subcintă. Am discutat despre opere orfane, iar uh, comisia nu a fost de acord cu propunerea mea de um, intra aici și fotografia. Vreau să vă întreb dacă veți uh, include și fotografia, veți avea măsuri și pentru fotografii. Vreau să vă întreb dacă există uh, planuri în ceea ce privește combaterea hackerilor și protecția datelor. Mai apoi, aveți în vedere proiecte care să-i ajute pe părinți să aibă grijă mai bine de copiilor. Nu mă refer la serviciile, la sistemele GPS din telefoane mobile, mă refer de uh, evoluții noi, uh, nu neapărat chipuri, dar ceva care să-i ajute pe părinți să uh, își monitorizeze mai bine copiii. Mulțumesc, doamna Verhagen. Ja, vielen Dank. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur că vă văd astăzi. Doresc să vorbesc despre un subiect anume, adică operele orfane. Este vorba despre un pachet legislativ și trebuie să-l analizăm mai îndeaproape. Societățile de colectarea sunt uh, un subiect asupra căruia trebuie să dezbatem mai intens. Ați vorbit și despre operele orfane în prezentarea dumneavoastră. Comisia întrevede vreo șansă de a um, analiza acest pachet cumulat. Apoi, doream să spun că internetul este o platformă foarte importantă pentru comerț, dar și pentru exprimare. Foarte mulți oameni uh, vă scriu, de exemplu, dumneavoastră, ca să vă spună că nu sunt de acord cu acta. Vă ocupați și de chestiunile sociale și politice la comisie? Doamna Tun urmează. Un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, că ați spus că uh, doriți să aveți un acces mai ieftin și mai uh, eficient la internetul de bandă largă. Dar propunerea pe care am primit-o de la comisie nu era tocmai ieftină, trebuit să cerem un preț mai scăzut. Deci vreau să cer de la dumneavoastră o promisiune de a respecta această, acest angajament pentru internet ieftin. Spuneați că uh, Facilitatea Conectarea Europei ajută la conectarea europenilor, dar nu vă temeți oare că aceast, acest mecanism iar ajuta doar pe cei care sunt deja conectați și i-ar lăsa pe din afară pe cei care chiar au nevoie. Mulțumesc! Un minut. Foarte pe scurt doresc să între... pun două întrebări. În primul rând este vorba despre conectare. Vă mulțumesc foarte mult pentru eforturile pe care le-ați făcut deja în punctele esențiale. Cred că cel mai important aici este conectarea prin uh, internetul pe mobil. Avem nevoie de actori paneuropeni europeni Uh, și de alte niveluri de preț față de cele pe care le avem la ora actuală. Apoi, cealaltă chestiune uh, este inovarea, este nevoie de hub-uri paneuropene pentru noi servicii și dacă aveți idei în acest sens. Well, thank you all very much for being so brief. I'm going to invite the Commissioner just to fly. Mulțumesc, doresc să rog pe doamna comisar să uh, treacă în revistă răspunsurile pentru întrebările dumneavoastră și vă voi da apoi cuvântul. Operele orfane și uh, fotografia. Mi-ar plăcea foarte mult să mă ocup de asta, este o chestiune destul de costisitoare și nu avem fonduri. Am discutat acest lucru mai devreme și în principiu este a, o obligație practic pentru noi, um, dar la ora actuală trebuie să avem o abordare pas cu pas, pentru că avem posibilități limitate. Acum, iar să vreau despre pachetul uh, cumulat în ceea ce privește uh, gestiunea drepturilor de autor. În momentul de față, miza este operele uh, tuturor artiștilor. There should be new technologies that you can tackle the problem. Acești artiști, acești uh, regizori și scriitori. Se bucură doar de, uh, de foarte puține fonduri de pe urma muncilor. Deci trebuie să schimbăm acest lucru. Societățile de colectare, într-adevăr, uh, fac, uh, fac o muncă minunată. Ele sunt acolo pentru gestiune și acest lucru trebuie specificat în politica noastră. Michel Barnier îmi promite acest lucru de foarte mult timp. Trebuie să discutăm și um, existența un, unei, unei licențe paneuropene. Asta nu înseamnă că nu trebuie să existe licențe la nivel național. Această licență paneuropeană trebuie pusă în contextul uh, pieței digitale pentru ca mai mulți oameni să se poată bucura de beneficiile ei. Protejarea datelor și hackerii. Aceste chestiuni vor fi abordate și vă voi face o prezentare până la sfârșitul anului. Protecția copilului. Sunt de acord cu dumneavoastră aici. 31 de președinți de companii industriale uh, implicate în, uh, aceastea, în această chestiune um, sunt uh, sunt consultanții noștri, dacă ei pot să vină cu uh, propuneri de proceduri uh, la sfârșitul um, uh, zilei beneficiarii sunt uh, părinții și copiii. Uh, roaming la preț mai mic. Sunt perfect de acord cu propunerile dumneavoastră și de aici și de la Consiliu, dar trebuie să țin cont și de faptul că cei care sunt implicați în uh, roaming și trebuie să ținem cont de faptul că plafoanele de, prefeț, de preț trebuie să fie maxime uh, și de faptul că concurența trebuie să le țină, să le mențină la un anumit nivel și chiar trebuie să le scadă. Deci, ce vreau eu să fac este să mențin un echilibru. Am nevoie de actori din acest domeniu, am nevoie de uh, cei implicați în broadband să devină interesați de astfel de investiții. Deci nu trebuie să luăm în considerare doar consumatorii, dar uh, ci și operatorii. Cred că am am reușit să vă explic puțin diferența. Ultima întrebare, cred că și cred că mâine putem să vorbim mai clar despre acest lucru. Este vorba despre prețuri mult mai mici decât cele pe care le-am avut și așteptări mai mari la investiții în acest domeniu. Avem nevoie de un pachet de investiții foarte mare. Dacă ne uităm la cifrele pe care le avem acum și care sunt uh, uh, prognozele de creștere și alte date importante, atunci este foarte uh, important uh, să uh, avem un pachet semnificativ de investiții cât de repede. Mulțumesc frumos, doamnă comisar, pentru că ați venit și pentru că ați răspuns la întrebări. Este o plăcere să vă avem aici. Am acoperit o gamă largă de chestiuni și uh, cred că ați văzut că suntem foarte, interesat, uh, foarte interesați aici de principalele dosare pe care ni le prezentați. Vă dorim numai bine și uh, așteptăm uh, să mai discutăm în iunie și să colaborăm și în viitor. Mulțumesc! So, colleagues, thank you for... Uh, Stimați colegi, mulțumesc foarte mult pentru răbdarea dumneavoastră. Uh, cred că ar trebui să ne bucurăm de faptul că putem să discutăm cu Comisia în mod atât de deschis și uh, vă mulțumesc pentru faptul că v-ați încadrat în timp și chiar cred că am avut o discuție, discuție fructuoasă. Cred că putem să începem votul. Acolo unde votul este strâns vom uh, folosi cartelele, dacă nu votăm în mod tradițional. Dacă există vreo diferență între cele două atunci votăm electron. Uh, doamna Gerhard, dacă vreți să spuneți câteva cuvinte pentru a prezenta amendamentele. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Doresc să le mulțumesc colegilor și raportorilor din umbră pentru cooperarea de care am avut parte. Am ajuns la câteva elemente de compromis foarte importante. Vrem cu toții să ne asigurăm că cetățenii au acces la serviciile bancare. Ele sunt o parte integrantă a vieții de fiecare zi și nu se poate face nimic fără aceste servicii în zilele noastre. Ieri seară încă lucrăm la listele de voturi pe la 8 și jumătate. Cred că pe la ora aia am primit și ultimul telefon. A existat o întrebare pe care eu doresc să o transmit mai departe serviciilor juridice. Această întrebare a apărut în grupul meu de lucru astăzi și nu am putut să dau un răspuns final. Și Câțiva colegi erau chiar foarte interesați și eu sunt interesată, pentru că trebuie să știm ce votăm la urma urmei. La amendamentul de compromis 1, atunci când se vorbește despre termenul um, EU residence, s-a vorbit despre consumatori, despre cetățeni, dar ce înseamnă EU residence, adică persoane cu domiciliul în Uniunea Europeană. Nu știu cum se traduce în engleză. Nu știu dacă m-am uh, gândit la același lucru. De exemplu, ar fi, inclus și, uh, ar fi inclusă și persoanele fără domiciliu. Fără adresă, de fapt. Noi dorim ca toți cetățenii să fie implicați, să fie acoperiți. Deci, uh, dorim să ne spună serviciul juridic ce înseamnă de fapt EU residence, pentru că trebuie să știm că votăm termenul corect. Doresc să îl invit pe expertul nostru juridic să răspundă. Mulțumesc foarte mult! Trebuie să spun că, de câte știu, nu există niciun concept juridic cu acest nume. Dacă este să luăm în considerare și libera circulație, acest termen se referă la cetățenii din Uniunea Europeană sau cei care au dreptul de reședință în aceste state. și, da, ar fi acoperite și persoanele fără adăpost. Sper că v-am răspuns la întrebare. Mulțumesc! Mulțumesc! Deci este vorba despre persoanele care se află în mod egal în Uniunea Europeană. Dacă da, atunci uh, putem să lăsăm expresia ca atare în text. Doresc să comenteze și raportorii din umbră. Amendamentul de compromis 1. Voturi pentru. Voturi împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 21. Voturi pentru. Vă deschid votul. La amendamentul 21. We have too many members now. We have five. Quorumul este prea mare. Avem 5 membri suplimentari după câte văd. 3, 2, avem un vot în plus de la socialiști, se pare, unul în plus de la conservatori. Nu știu cum s-a ajuns la situația asta decât dacă lipsește cineva. Eu nu am cartela la mine. Și avem doar trei membri. Haideți să închidem votul și să luăm de la început. Haideți să deschidem din nou votul ca să verificăm. Right. Why is this yours? We have one extra GUI, apparently. No, this can't be right.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 Amendamentul 22 al lui uh, Ole Schmidt. Cine este pentru? Împotrivă. Clasa adoptă. Amendamentul compromis 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abține se adoptă. Și trecem mai departe la amendamentul 46 al doamnei Head. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. Amendamentul 47 al doamnei Gebhardt. 27 se corectează, domnul președinte. Amendamentul 27 al doamnei Gebhardt. Cine este pentru? Împotrivă? Respins de asemenea. Amendamentul 28 al doamnei Fox uh, devine caduc. Amendamentul 29 pe două părți. Al domnului Schmidt, prima parte pentru, împotrivă se adoptă clar. Partea a doua pentru, împotrivă Respinsă. Amendamentul 30 al domnului Hans Peter Mayer. Cine este pentru? Cred că va trebui să numărăm cine este pentru. Împotrivă. 16 pentru 19 împotrivă respins. Recomandarea 2. Înțeleg că trebuie să votăm um, alineatul inițial al raportului ca și compromis pentru. Recomandarea 2. Deci pentru. Împotrivă. Se adoptă. Și ajungem la 36 al domnului de Young. Pentru? Împotrivă? Respins. Amendamentul 39 al doamnei Gebhardt. Pentru? Împotrivă? Respins de asemenea. Amendamentul 40 al doamnei Gebhardt. Pentru? Pentru? Pentru. Numărăm din nou. Împotrivă? se adoptă cu 19 la 18. Uh, right. Uh, where are, we? that was amendment 41. Well, well, uh, now we're on amendment 41. Amendamentul 41. Pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 43 al domnului de Jung. Pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 44 al domnului Gebhardt se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamente conformis 4, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Recomandarea pentru votul inițial, pentru, împotrivă, se adoptă. Și așa ajungem la 57 al doamnei Head. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. Putem vota și electronic de acum înainte. 61 al doamnei Fox. Pentru. Împotrivă. Respins. 62 al domnului Schmidt. Votul s-a deschis la 62. se uh, adoptă cu 36 la 21, 21 la 15, mă scuzați, 64 votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 63 al domnului Pachis pentru. Împotrivă. Se adoptă. 65 al domnului Gefhardt pentru. Împotrivă. Se adoptă. 66 retras, 67 al domnului Schmidt. Votul s-a deschis la 67. Votul s-a închis. Se devine S-a respins pentru că doamna Turner a votat împotrivă. A fost respins. Și trecem la 68, uh, doamne Fox. Votul s-a deschis la 68. Votul s-a închis. Se adoptă cu 21 la 15. 69 devine caduc, 70 al domnului Schmidt acum. Cine este pentru? Împotrivă. Clar respins. 71 la doamnei Head. Votul s-a deschis la 71. Votul s-a închis. Doamna Turnan, sunteți pentru? Emily, ești pentru? În regulă, atunci este respins. Uh, amendment it was rejected, yeah, either way, yeah, it was a tie, in fact. Uh, uh, compromise amendment 5. Amendamentul de compromis 5 pentru, împotrivă. Se adoptă. Haideți să trecem la 77 al raportorului pentru, împotrivă, se adoptă. 78 și 76 sunt caduce, 79. Dați de votul deschis. Închid votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 6. Pentru. Împotriva. Se adoptă. Amendamentul 83. Deschid votul la 83. Vote is closed. And that's rejected. Închid votul, se respinge. Amendamentul 84. Deschid votul 84. The vote is closed. Închid votul. 22 pentru, de se adoptă. Amendamentul 85. Pentru, Deschid votul electronic. 85. It's closed. Închid votul. Se adoptă. 86 al domnului Mayer. Deschid votul. The vote is closed. Am închis votul. Se adoptă. 87 se retrage. Amendamentul 1 la considerente. Amendamentul 2. Pentru. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 3 nu se votează. Amendamentul 4 pentru. Deschid votul la amendamentul 4. The vote is closed. Am închis votul. Se adoptă 20 la 18. Amendamentul 5 e caduc, 6 la fel. Amendamentul de compromis 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, se adoptă. 12 pentru, Împotrivă. Se adoptă. 13. Pentru. Vă rog, nu așa de repede, pentru că avem dificultăți în a vota. La amendamentul 12. Am avut o problemă cu el. Doriți să votăm din nou la 12? Toată lumea e de acord? Îmi pare rău că v-am grăbit. Desclar, declar votul deschis la 12. Am închis votul. Se adoptă. 22 la 15. Amendamentul 13. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 14 caduc. 15. Declar votul deschis. Vote is Am închis votul. Se respinge. 16. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 17. Deschid votul la 17. Uh, vote's closed. Închid votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 8. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Am trecut la amendamentul 19. Deschid votul. Am închis votul. 20 pentru, 17 împotrivă și o singură abținere se adoptă. Vom trece la votul electronic la ultimul aviz. Deci clar, votul deschis. Uh, the vote is somebody with a card in it's not voted, but anyway, the vote is closed. Declar votul închis. 36 pentru, niciun vot împotriva și o abținere. Deci, felicitări, doamnă Gebhardt. Deci, uh, aștept să apărați amendamentele noastre. Vă mulțumesc, stimați colegi. Uh, pentru cei care uh, nu vor să rămână, deși mi-ar plăcea, am ceva să le spun. Uh, so could I just ask for your consideration, please, uh, if we could have some quiet. Vă rog acum să faceți liniște pentru a putea trece la următorul punct. Acum vom avea un prim schimb de opinii și asta în 20 de minute, dacă nu vă deranjează, domnul raportor, în legătură cu un aviz pentru Comisia ECON unde raportor este domnul Tucker, în legătură cu o piață europeană integrată pentru carduri, internet și plăți mobile. Vă rog, liniște în sală, spune domnul președinte. Și asta pentru a răspunde la o carte verde a Comisiei pe acest subiect. Domnul Coferati este raportorul nostru. Nu știu dacă e cineva din partea Comisiei. Da? Vă vom da cuvântul, dacă avem timp, la sfârșitul discuției. Domnule Coferati, vă rugăm să prezentați subiectul, apoi domnul Arias și domnul Schmidt, precum și domnul Ekstrom, domnul Bilan și domnul Trantafilis, care nu este în sală. Sunt raportori din umbră. Domnule Coferati, acum puteți deschide discuția. Mulțumesc, domnule președinte. Din cauza limitelor de timp, mă voi referi doar la punctele principale care apar în text. Acest text va fi transmis până pe data de 20 mai. Vă voi transmite textul în limba engleză pentru ca să vă fie mai ușor să îl uh, citiți. Ah, acest subiect este unul foarte sensibil Și asta pentru că am încercat să remediem o serie de uh, inegalități. pentru a facilita plățile unice între statele europene. Și aceasta mai ales în lumina legislației pe care tocmai am încheiat-o și în legătură cu discuția pe care am avut-o anterior cu doamna comisar. Prima problemă este problema multilateralității. Trebuie să creăm uh, uh, o cât mai mare uniformitate între statele Uniunii Europene pe cât posibil. Aceste sisteme sunt folosite, însă modul în care sunt folosite uh, sau care sunt caracteristicile lor tehnice, bine, toate acestea sunt lucruri diferite și asta creează două probleme principale. Vorbim despre anumite condiții care diferă de la o bancă la alta și nu există motive pentru care această temă să fie în întregime în uh, mâinile uh, băncilor. În al doilea rând, există o disparitate de condiții care presupune probleme pentru cetățenii care folosesc aceste instrumente în cadrul Uniunii Europene. Asta presupune o penalizare pentru că există o lipsă de uniformitate care duce la cheltuieli uh, importante pentru diversi utilizatori a acestor uh, instrumente. Prin urmare, ar trebui să încercăm cu hotărâre să uniformizăm și să facem astfel încât aceste instrumente să fie cât se poate de transparente. Pentru că și acesta este un alt uh, element de dificultate pentru utilizator uh, care se îndepărtează de utilizarea acestor instrumente tocmai pentru că există o lipsă de transparență care presupune anumite îngrijorări pentru uh, utilizator. Aceștia pur și simplu renunță să folosească ceva ce ar putea să aibă un potențial de eficiență, dar uh, care e perceput uh, doar din uh, perspectiva uh, condițiilor materiale și al efectului folosirii acestor instrumente asupra uh, condițiilor materiale. Cetățenii sunt preocupați de aceste lucruri și nu recurg așadar la inovație. Însă, dacă ne dorim mai multă transparență, nu trebuie să uităm faptul că aceste instrumente sunt foarte importante pentru a lupta cu frauda fiscală, cu evaziunea fiscală în statele Uniunii Europene. Dacă ne dorim transparență, este foarte uh, important ca procedurile la care facem apel să fie supuse unui uh, um, procedeu de uh, uniformizare. Trebuie să facem peste tot, în toate statele, același uh, lucru. Codificarea acestor uh, proceduri uh, ar trebui să permită un acces mai uh, facil la instrumentele disponibile. Așadar, nu contează dacă vorbim despre plată prin card pe internet sau prin telefon mobil. Dacă e vorba despre transparență, trebuie să uh, ne gândim la anumite dispoziții fundamentale care să vizeze nu doar comisioanele între bănci, ci și uh, toate activitățile de plată. Mă gândesc la ansamblul sistemului, pentru că acesta să fie transparent, trebuie să există uh, anumite informații. O temă pertinentă în relația care trebuie construită între utilizatori uh, și bănci e cea care presupune o informare sistematică a uh, consumatorilor. Aceste elemente, care țin de informații și cunoștințe, constituie o procedură necesară. Sunt anumite condiții de uh, fond uh, ca punct de plecare, dar de asemenea și o practică a informării care trebuie să țină cont de diversele probleme, chiar și lingvistice, care uh, creează și ele un obstacol. Dacă informarea este eficientă, atunci uh, ne permitem să avem mai puține dubii la nivel de utilizator, iar asta permite, în egală măsură, ca utilizatorii să controleze mai mult ceea ce se uh, întâmplă. O ultimă temă sau o penultimă temă care trebuie luată și ea în considerare este cea a incoerențelor care se leagă de alte puncte. E până la urmă vorba de uh, securitate. Aceasta este o chestiune fundamentală în jurul căruia articulăm toată problematica. Așadar, problema securității este cea mai importantă. Pentru utilizatorii cei mai vulnerabili există o dificultate în a folosi toate aceste instrumente. La fel, noile uh, tehnologii. Aceste persoane se tem să folosească aceste noi uh, instrumente, așadar trebuie să le informăm uh, în legătură cu acest uh, limbaj și să le ajutăm să opereze cu aceste instrumente. Acest lucru este de făcut pentru că reprezintă un avantaj pentru cei care au uh, aceste probleme. Există altfel un risc ca aceste persoane să uh, fie uh, private de uh, resurse, pentru că aceste persoane vulnerabile n-au prea multe resurse la dispoziție sau le-au acumulat cu greutate. Acestea riscă să-și piardă resursele prin folosirea unor instrumente nesecurizate. Cred că acesta este un element decisiv și ar trebui uh, rapid să asigurăm uh, cel mai uh, înalt nivel de securitate și asta fără să um, facem ceva care să contravină drepturile fundamentale ale persoanelor. Trebuie să le oferim acces la aceste instrumente uh, fără să existe riscul de pierderi dintr-un motiv sau altul. Trebuie să existe anumite garanții pentru că aceste persoane să nu își piardă resursele ultima temă vizează un alt subiect și anume uh, respectul pentru viața privată. Canale de informare trebuie reduse la minimul necesar și trebuie controlate într-o manieră regulată pentru a evita situația în care acestea au un impact asupra uh, vieții uh, uh, private sau un impact asupra utilizării sistemelor de către utilizatori. Pentru că, până la urmă, asta ar putea duce la proliferarea comunicării către exterior, ceea ce înseamnă că poate nu se respect așa cum trebuie viața privată a tuturor cetățenilor. Dacă dorim să creăm această zonă de plăți în Europa, mă gândesc că Comisia și Banca Centrală ar trebui să contribuie la rezolvarea acestor probleme pentru că nu putem lăsa totul la nivelul autoreglementării. Sunt chestiuni importante, sunt uh, pași uh, înainte, sunt chestiuni care au fost puse la punct în anumite state membre doar, dar asta nu este suficient. Cred că această temă ar trebui să garanteze mai multă siguranță pentru folosirea acestor uh, instrumente și ar trebui să facem niște pași în plus uh, pentru ca uh, reglementarea să ducă la norme formale care să fie discutate și aprobate de instituțiile europene. Cum spuneam și anterior, v-aș fi uh, recunoscător pentru orice comentariu, însă aș dori să rămâneți uh, la observații uh, de natură generală. În ceea ce privește amendamentele, vom uh, mai putea aprofunda și alte subiecte. Și prin aceste amendamente veți putea adăuga ceea ce doriți la acest text. Textul acesta vă va fi transmis însă în engleză pe, până pe 20 mai, data limită pentru înaintarea amendamentelor 20 iunie, pentru a putea vota în comisie pe 6 septembrie. Acestea sunt niște termene strânse, sunt conștient de acest lucru, însă nu este imposibil să le respectăm. Cred că n-ar trebui să lăsăm uh, prea mult uh, timp între mai multe etape, între două etape, pentru a putea avea o metodă eficientă prin care să găsim soluția cea mai uh, adecvată, căci dacă termenele se prelungesc, adesea uităm ceea ce am discutat anterior. Trebuie să fim conștienți de acest lucru de la început. Cu termene strânse putem uh, evita asemenea probleme. Mulțumim, domnule Coferati. Probabil vom uh, obține o muncă de calitate, nu trebuie să vă faceți griji, pentru că acest subiect este unul foarte important. Haideți să vedem ce au de spus raportorul din umbră și începem cu uh, domnul Arias. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mai întâi, Uh, acest subiect este unul uh, cheie în ceea ce privește comerțul electronic și de aceea cred că trebuie să dăm atenție specifică acestui subiect. Văd într-adevăr că e strâns calendarul. Uh, avem o dată de 30 mai care s-a vehiculat. Oare ați stabilit vreo întâlnire? Pentru că am dorit să discutăm în detaliu aceste chestiuni cu dumneavoastră. Nu vom avea prea mult timp să facem asta înainte de uh, versiunea finală a textului, înainte ca aceasta să ne parvină. Însă am dorit să avem o discuție detaliată pe acest subiect. Vorbim despre preț și despre securitate. Abuzul prețurilor este o chestiune importantă, este o problemă atunci uh, când uh, plătim pentru anumite bunuri pe internet. Serviciile bancare electronice sunt unele pe care le folosim uh, atunci când facem plăți uh, electronice, atunci când plătim uh, prin cărți de credit, prin carduri de credit și Cred că în viitor vom avea și alte mijloace prin care să putem plăti pe internet, deci să nu referim doar la serviciile bancare electronice. Avem o carte verde în acest uh, sens și, în orice caz, uh, tot ce am primit eu este această carte verde. Pornind de la această bază plenară, așadar, prin urmare, termenul de 30 mai este destul de strâns, după părerea mea, probabil prea strâns, Însă, dacă trebuie să respectăm acest termen limită, haideți să vedem dacă nu ne putem întâlni să discutăm mai în detaliu aceste subiecte înainte de această dată, înainte de a obține versiunea finală a documentului. Mulțumim. Domnul Schmidt. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Coferati. Știu că veți face o treabă foarte bună, evident. Cum spunea și domnul președinte, acest subiect, cred eu, este foarte important. Lipsa unor sisteme de plată la nivel uh, transfrontalier uh, pune probleme. Câteodată încerc uh, să mă gândesc la ceea ce fac eu personal pentru a înțelege ce se întâmplă. Eu folosesc folosesc frecvent plățile transfrontaliere. Merg la Londra în această vară, domnule Harper. Uh, am bilete la Olimpiadă și nu a fost uh, ușor uh, să achiziționez aceste bilete. Am apelat la piața obișnuită acest uh, demers a fost mai ușor, dar uh, piața secundară pe care se găsește majoritatea uh, biletelor nu este ușor de abordat. Am remarcat că unul dintre furnizori menționează plățile prin PayPal. Niciodată nu voi mai folosi acest sistem dacă el nu va fi schimbat, pentru că a fost extrem de complicat. Am trimis uh, banii, apoi uh, au intervenit o felul de reguli și de restricții, a trebuit să dau telefoane, cred că am dat telefoane în Statele Unite sau poate și în altă parte, însă oricum sistemul a fost foarte complicat. La final am uh, primit banii înapoi, dar am plătit taxe destul de ridicate pentru toate aceste tranzacții în acest sistem care până la urmă nici măcar nu a funcționat. Poate că sunt un uh, consumator uh, prost uh, informat, însă există anumite probleme cu acest sistem. Mereu vorbim uh, despre necesitatea de a ne conecta la oameni, să facem lucruri uh, care contează pentru cetățenii obișnuiți. Și eu cred că aceasta este o parte importantă a încercării de a ne reconecta la cetățeni. Cred însă că aceste lucruri sunt bune. N-am avut timp să ascult intervenția doamnei uh, comisar Crăs, însă, după cum uh, uh, știm, comerțul electronic este una dintre prioritățile dânsei. Cred că aceste lucruri ar fi utile pentru IMM-uri în Europa, deoarece piața este fragmentată, este extrem de marcată de aspecte interne. Aici însă aș dori să ridic niște semne de întrebare pentru dumneavoastră, domnule Coferati. Ați menționat uh, securitatea pentru cei care folosesc uh, acest uh, sistem. Apoi e nevoie de protecția datelor cu caracter personal. Trebuie să vedem cum anume se va asigura această protecție. Colegul nostru din spatele meu cred că va detalia această chestiune. E important așadar să știm ce fel de date sunt implicate, cum anume sunt ele separate și apoi uh, tratate la nivelul companiilor. Transparența costurilor, ați menționat și acest subiect, acesta apare și în uh, Cartea uh, Verde și, cred eu, acest lucru este foarte important. Ați vorbit despre co-badging, am putea folosi acest sistem într-o manieră mai eficace Și apoi ați menționat și uh, contextul uh, uh, juridic. Pentru a vedea cum uh, am putea să lansăm litigii dacă lucrurile nu merg așa cum trebuie. Domnule președinte, am fost și eu parte a acestui uh, proces, dar nu voi uh, detalia pentru că am pierdut atunci. Mă gândesc că Susțin eforturile Comisiei, dar am putea să întrevedem anumite probleme dacă divizăm uh, Europa uh, într-o Europa cu două viteze. Pe de o parte avem uh, o Europa care are acces la internet și la toate aceste servicii furnizate, pe de altă parte avem o Europa care nu are acest acces. De aceea cred că trebuie să avem uh, niște direcții paralele prin care să luăm în considerare infrastructura uh, în contextul agendei uh, digitale. Acest lucru ar putea să fie bun și pentru creștere în Europa. De asemenea, s-ar putea să găsim temeiuri pentru un nou sistem, unul pe care să ne putem baza. Sunt uh, optimist uh, și, domnule Coferati, mă bazez pe dumneavoastră, așadar. Sper că acesta va fi un raport uh, pozitiv. Voi analiza textul dumneavoastră, după care s-ar putea să înaintăm și noi anumite amendamente. Însă, până la urmă, cred că vom putea ajunge la un acord uh, vast. Vă mulțumesc, domnul președinte. Uh, sunt uh, surprins de experiența dumneavoastră cu Olimpiada, însă nu știu dacă vă pot ajuta cu bilete suplimentare. Dacă da, transmiteți-mi o scrisoare să vedem ce putem uh, face. Cu siguranță vor fi anumiți reprezentanți ai PayPal pe aici care să se ocupe de cazul dumneavoastră sau poate, cine știe, ne urmăresc pe internet. Domnul Engstrom are cuvântul. Aș dori să spun că sunt de acord cu antevorbitorii uh, mei. Subiectul este important din uh, foarte multe motive. Ne așteptăm ca aceste sisteme să fie dezvoltate și așa mai departe. Însă aș dori să subliniez uh, o anumită îngrijorare. Și anume că trebuie să ne asigurăm că există control european asupra acestor sisteme. Și mă gândesc că ar trebui să ne asigurăm mai ales că întreprinderile sau organizațiile europene sau cetățenii europeni uh, nu pot uh, să uh, fie nu le poate fi refuzat acestor accesul la aceste servicii de către alte state. Mă gândesc puțin la Wikileaks, care nu este o organizație europeană, dar ar fi putut să, să fie. Uh, Uh, Wikileaks uh, se bate, bazează ca orice organizație pe fluxurile financiare care îi uh, parvin. Administrația Statelor Unite, din diverse motive, a decis să le refuze accesul la PayPal, un sistem american, dar de asemenea și accesul la anumite cărți de credit, toate americane. Asta a făcut uh, ca Wikileaks să aibă dificultăți mari în a atrage fonduri. Dar uh, vreau să spun prin aceasta că asta se poate întâmpla oricărei întreprinderi europene care uh, se află la un moment dat în conflict cu interesele americane. Asta se poate întâmpla oricărei organizații, asociații sau cetățean european. Nu știu exact care sunt procedurile juridice în Statele Unite în acest uh, context, uh, dar în Europa pot să spun că asemenea proceduri juridice pentru aceste cazuri nu există. o stată, un stat care nu uh, își controlează bine sistemul monetar uh, sau plățile, uh, pur și simplu nu mai funcționează așa cum trebuie să funcționeze o țară. Eu n-am o soluție la dispoziție pentru această problemă, însă chiar aș dori ca acest aspect să fie luat în considerare. Vă mulțumesc. Sigur că domnul Coferati v-a ascultat cu atenție și așteptăm cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră. Domnul Bila. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mă alătur și eu uh, colegilor care au uh, spus că un sistem de plăți integrat la nivel european uh, este crucial pentru, cons- pentru construirea unei piețe interne. Plățile transfrontaliere, bineînțeles, joacă un rol foarte important. Orice sistem pan-european se întemeiază pe uh, avem sisteme transfrontaliere, cum ar fi sistemul sistemul SEPA pe care l-am folosit și eu de multe ori. Dar uh, cetățenii noștri nu sunt foarte bine informați și băncile nu îi încurajează să folosească acest sistem. Iată de ce mulți europeni folosesc sisteme mai, uh, în, mai puțin rapide. Mai sunt și probleme de securitate, așa cum a spus și domnul Coferati iar securitatea va juca un rol uh, central în uh, proiectul său de raport, sunt sigur. Vreau să vorbesc despre un lucru important pentru țara mea de baștină, Polonia. Este vorba despre taxele și comisiunile interbancare. De ce sunt diferențe atât de mari între aceste comisioane, aceste taxe? De pildă, Polonia este un caz anume, aparte, și Mastercard aplică um, comisioane de 1,62% și Visa 1,6%. Cea mai mare rată, cea mai mare, cea mai ridicat nivel în Europa. A venit vremea să avem o reglementare europeană în acest sens. Autoritatea de reglementare poloneză nu a reușit să soluționeze această problemă. Sper să se recunoască acest lucru în raport. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Cred că numai domnul Schwab mai dorește, mai dorește să ia cuvântul, așa e, domnul Schwab? Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bineînțeles, uh, salut uh, uh, munca domnului Coferati, chiar dacă Într-adevăr, este vorba de un element cheie al comerțului electronic, uh, așa cum a spus domnul Arias și, așa cum a spus antevorbitorul meu, uh, sistemul de plăți este foarte important la nivel european. Citind, răspunind uh, această carte verde, mă întrebam dacă nu cumva am scăpat ceva. Poate comisia să ne dea mai multe lămuriri. În ceea ce privește solvabilitatea persoanelor care doresc să efectueze o plată. avem un organism uh, din Germania, Schufa se numește el, care nici măcar nu este numit aici. Mai avem și o... Mai e vorba și de plățile cu carduri de credit transfrontaliere, care nu prea funcționează. Mă întrebam cum stau lucrurile aici, ce părere are Comisia. Și încă un aspect uh, care Mergem mână în mână și cu directiva privind drepturile consumatorilor. În momentul în care, adică mă întreb dacă am reușit să să clădim destulă încredere în uh, comerțul digital, dar cum rămâne cu solvabilitatea, fiindcă adesea solvabilitatea este verificată înainte de efectuarea plăților. Și dacă, într-adevăr, ne aplicăm asupra acestor uh, subiecte, trebuie să ne ocupăm și de, credi- și de solvabilitatea uh, plăților digitale, iar în raport uh, nu se face nicio referire la acest subiect. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, îi dau cuvântul domnului Filipele, care este oaspete frecvent al comisiei noastre. Dat fiindcă este vorba de o carte verde, deschisă consultărilor. Am, ați putea să ne spuneți care este calendarul consultărilor și uh, cum se va îmbina acest raport cu materialele primite deja, documentele primite deja, fiindcă recunosc că uh, ECON este comisia competentă pe fond, iar acest uh, document a fost publicat pe 11 ianuarie și am vrea să știm care este rolul său în uh, cadrul consultărilor. Mulțumesc, domnule președinte, da, în ceea ce privește calendarul, vă pot oferi mai multe lămuriri. Uh, Consultarea publică a luat, a, s-a încheiat în aprilie. Am primit 300 de contribuții. Avem o problemă tehnică. Nu știu de ce avem interferențe, spune vorbitorul că nu am telefonul mobil deschis. Iar la ora actuală analizăm răspunsurile primite. A avut loc o audiere publică vinerea trecută 400 de persoane s-au înregistrat din toate părțile implicate, um, organizațiile consumatorilor, industria, organizații de de cardul de credit și încă trebuie să prelucrăm aceste informații. Avem interferențe, microfonie. Disturbing. Perhaps it's the microphone. Um, okay. <laughs> Uh, so we, we, as I was saying, we are still analyzing cum spuneam, uh, analizăm în continuare aceste informații numeroase și urmează să prezentăm acțiunile viitoare până la vară, deci până la sfârșitul lunii iulie, asta înseamnă. Dacă Parlamentul dorește să se manifeste înainte de finele lunii iulie, am putea să ținem cont de poziția Parlamentului European. Dacă nu, însă va exista flexibilitate și după vară și mai târziu, fiindcă vom da numai niște orientări până la sfârșitul, la sfârșitul lunii iulie. Asta la nivelul calendarului. În ceea ce privește acum chestiunile ridicate de domnul Coferati și de raportorii din umbră de domnul Schwab, într-adevăr, toate aceste aspecte sunt foarte importante fiindcă este vorba de integrarea suplimentară a pieței plăților la nivel european, la fel cum s-a întâmplat cu debitul direct um, și altele, fiindcă considerăm că există multe avantaje aici, de care trebuie să profităm, oferind mai multe șanse și mai multă alegere consumatorilor, mai multă concurență la nivelul furnizorilor de plăți și mai multă securitate pentru consumatori. avantajele posibile sunt semnificative, dar, dar la fel de semnificative sunt și provocările. De asta ne ocupăm în această carte verde. Enumerăm o serie de piedici posibile în calea integrării suplimentare, cum ar fi fragmentarea pieței plăților la, nivel trans, la nivelul frontierelor, accesul pe piață pentru nou veniți, posibilitatea creierii unui card de credit de debit european, mai multe modele de afaceri, cum ar fi chestiunile taxelor despre care s-a vorbit raportorul și domnul Bilan, transparența serviciilor de plată, transparența costurilor, fiindcă există unele costuri ascunse pe care consumatorii nu le cunosc uneori și trebuie să vedem cum putem îmbunătăți transparența folosind uh, un uh, mecanism uh, de identificare a plăților um, nesigure sau ineficiente. Mai avem probleme legate de standardizare, interoper interoperabilitate și siguranța plăților, despre care s-a vorbit în auxiliar, dar și data pro protecția datelor este o chestiune foarte importantă care este menționată în Cartea Verde și guvernanța zonei uh, SEPA, zona europeană a plăților unice. Iar Comisia s-a angajat să revizuiască guvernanța SEPA până la finele acestui an și împreună cu BCE ne ocupăm de acest subiect. Vreau să vă spun că vom avea un atelier de lucru uh, tehnic săptămâna viitoare cu privire la guvernanța SEPA pentru a încerca să înregistrăm progres. O să mă opresc aici. Calendarul, iată, v-am, v-am prezentat calendarul și mai avem timp până la sfârșitul lunii iulie. Așteptăm cu nerăbdare poziția Parlamentului European, fiindcă este un subiect important. Și este foarte important să ne folosim de potențialul comerțului electronic, așa cum au spus mulți dintre uh, deputații care au luat cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Domnule Coferati, doreați să mai spuneți ceva? Calendarul propus de dumneavoastră nu corespunde cu calendarul comisiei, dar cred că și propunerea dumneavoastră Uh, să în picioare, chiar dacă va fi nevoie de bună cooperare și multă muncă cu raportorii din umbră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, aveți dreptate. Uh, calendarul este strâns. Dar eu am făcut această propunere, fiindcă la Econ vom vota în septembrie. Nu cred că vom putea vota mai devreme de septembrie. Am crezut că vom, a, vom avea votul la începutul lunii septembrie, astfel vom putea transmite documentul la Econ în timp util pentru a fi analizat și pentru a fi incluse propunerile noastre în textul lor. Sfârșitul lui iulie, începutul lui septembrie, diferența nu este foarte mare, de fapt. Deci, cred că ar trebui să respectăm calendarul stabilit. Și vă spun încă o dată faptul că eu intenționez să mă întâlnesc cu raportorii din umbră data ce textul va fi definitivat. Deci ne vom apleca cu mai multă atenție asupra textului încercând să ne asigurăm uh, în egală măsură că accelerăm, grăbim oarecum lucrurile. Bineînțeles, le mulțumesc raportorilor din umbră care mi-au făcut deja sugestii de care voi ține cont, e de la sine înțeles. Dar să nu uităm că acest subiect este unul foarte delicat și foarte important, nu doar pentru cetățeni, dar și uh, la nivel, uh, la nivel economic în Europa un sistem de plăți economic și eficient va dinamiza economia. Un lucru foarte important când vine vorba despre nu doar despre IMM-uri, cât și despre lucrători independenți, antreprenori care alcătuiesc o marea bucată a economiei europene. Trebuie să facem tot ce putem pentru a ne asigura că eforturile noastre vor fi încununate cu succes. În ceea ce privește armonizarea și controlul european, nu statele membre ar trebui să reglementeze aici. Este important să se întâmple acest lucru, dar nu este suficient. S-ar putea, în egală măsură, să se creeze mecanisme concurente, poate la nivel subconștient, ceea ce va fi în detrimentul consumatorilor finali. Pentru bănci sau pentru participanții la activități comerciale. cred că avem nevoie de asta pentru a ne atinge obiectivele. În ceea ce privește calendarul, da, uh, dar să vă spun ceva, voiam să vă cer scuze că nu v-am spus de la început, propunerile concrete vor fi înaintate abia în primul trimestru al anului viitor, legislative sau nelegislative. Deci, ca să înțelegeți mai bine calendarul. Mulțumesc. Eu cred că ar trebui să respectăm uh, calendarul dumneavoastră și cred că și raportorii din umbră sunt de acord. Dar fiindcă aproape, că am terminat, aproape s-au terminat uh, consultările, trebuie să transmitem ideile la Econ, ceea ce vom face important este să avem o perspectivă a pieței și să se transmită mai departe ideile vehiculate aici. Mulțumesc, domnule Coferati. Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi înainte de reuniunea coordonatorilor și vă rog să terminăm rapid dacă se poate. Este vorba despre un uh, aviz privind modificarea directivei existente privind reutilizarea informațiilor din sectorul public. Deci nu este vorba de o nouă directivă, ci o modificare a directivei existente. Există și unele aspecte legate de piața internă. Doamna uh, Hașli, cred că îl reprezintă pe domnul raportor Traskovski. Uh, deci, raportorul din numele domnul Vaila, uh, domnul Engstrom și eu sunt raportor din umbră și la fel Hernan. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Denis, da, da. da. Pare rău, am trecut cu vederea, dar... Sabin. Uh, right, let's start then with um, Malgorzata. Mm, dziękuję. Mm, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Eu îl înlocuiesc pe domnul raportor care din păcate nu poate fi prezent astăzi, este în Statele Unite ale Americii cu Comisia ITRE. Dar mi-a furnizat uh, documentul privind modificarea directivei de reutilizare a informațiilor din sectorul public. Cum stau lucrurile la ora actuală? Directiva actuală nu schimbă reglementările naționale cu privire la accesul la informații din sectorul public. Deci, nu se spune ce fel de documente trebuie să fie accesibile. Și nu obligă statele membre să se asigure că se reutilizează informațiile din sectorul public sau și nu se stipulează ce informații trebuie să fie făcute publice la nivelul statelor membre. Drept urmare, în unele state membre, reutilizarea respectă utilizarea ulterioară a informațiilor, pe când în alte state membre aceste chestiuni sunt reglementate separat. Iată că aici survine modificarea adusă directivei. La ora actuală, legislația europeană propune doar o armonizare minimă cu privire la reutilizarea ulterioară a informațiilor din sector public în scopuri comerciale sau necomerciale. Se menționează faptul că documente trebuie să fie puse la dispoziție în uh, format electronic acolo unde este considerat de cuvință și acolo unde se poate reforma, modificările aduc cu sine o schimbare majoră prin care toate documentele ce sunt făcute publice de către instituțiile din sectorul public se pot folosi ulterior în diverse scopuri comerciale sau necomerciale. Asta dacă nu sunt, um, nu fac obiectul unor drepturi de proprietate intelectuale sau nu sunt um, protejate de părți terțe. Reforma lărgește sfera de aplicare a directivei, intră aici și muzeele, librăriile și arhivele mai nou. Se face referire și la accesul la informații, astfel încât um, informația să poată fi prelucrată și automat, iar accesul la informații să fie înlesnit pentru potențialii utilizatori. Se stabilește și un plafon al costurilor în ceea ce privește reutilizarea informațiilor din sectorul public. Este vorba de costurile aferente reutilizării informațiilor. Se face referire și la procesele de, eh, la reglementările din domeniu. Poziția domnului raportor la nivelul Comisiei IMCO este următoarea. Directiva este extrem de importantă pentru consumatorii europeni, deci pentru noi, dar mai ales pentru întreprinzătorii europeni. Iată de ce următoarele uh, chestiuni sunt foarte importante pentru domnul raportor. Formatul informațiilor, un aspect foarte important. și caracterul său neutru. Asta pentru ca reutilizarea informațiilor să fie posibilă prin intermediul softurilor existente, fără să fie nevoie de un anumit soft sau un anumit produs pentru acesta. În ceea ce privește costurile și taxele instituțiile sectorului public, acestea trebuie să fie uh, transparente și uh, nivelurile indicate foarte clar. În ceea ce privește acest aspect, raportorul consideră că muzeele, arhivele și uh, bibliotecile ar trebui să fie tratate separat. Acolo unde este nevoie, certificarea standard, poate online, acolo unde se poate, este dorită. În al patrulea rând, informațiile practice privind acest uh, domeniu ar trebui să fie disponibile online, pe internet. Raportorul nu dorește să creeze noi piedici administrative prin înființarea de noi organisme, în cazul în care aceasta ar fi intenția comisiei. Raportorul este de acord cu faptul că există cadre instituționale cadrele instituționale necesare la nivel național pentru a se ocupa de aceste chestiuni. Iată părerea domnului uh, Traskovski, raportorul comisiei noastre. Sunt gata să vă ascult părerile, să ascult părerile raportorilor din urmă pe care le voi transmite domnului raportor. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Doamna Vaila are cuvântul. Haideți să ne grăbim, vă rog, fiindcă avem și reuniunea coordonatorilor. Dumneavoastră hotărâți. Mulțumesc. O să fiu subcintă. Am citit documentul și am avut impresia că noi suntem competenți pe fond, dar văd acum că nu e așa. Bun, e foarte important faptul că are loc această reformă, fiindcă directiva din 2003 nu a ținut pasul cu toate evoluțiile uh, din domeniul digital. Iar informațiile strânse în domeniul public trebuie să fie puse la dispoziția publicului. Avem nevoie de transparență, avem nevoie de deschidere, iar în analiza comisiei, vedem, din analiza comisiei reiese că unele țări au înregistrat mari progrese din 2003 până acum, Anglia, Franța și Danemarca, mai ales chiar și țara mea, chiar dacă uh, s-a înregistrat o, o poziție crâncenă. Există, există acest drept de a obține informații din sectorul public. Cu toate acestea, uh, modul în care se este exercitat acest drept este uh, foarte rigid. Aici este vorba și de un, uh, o chestiune transfrontalieră care trebuie europenizată. Comisia propune un anumit nivel de armonizare. Iar eu cred că concretizarea sferei de aplicare este de dorit și ar trebui să sprijinim acest punct. În egală măsură, ar trebui să fim de acord cu echilibrul între binele public și protecția publică a datelor. Deci avem nevoie de un echilibru perfect aici. Trebuie să ne asigurăm că textul este merge în direcția cea bună. Aceste informații ar putea să devină anonime în momentul publicării, iar în acest uh, sens să nu uităm de ocrotirea drepturilor de proprietate intelectuală. Este păcat faptul că în, într-un document atât de important, aici uh, mediatorul european privind protecția datelor ne spune acest lucru, ne spune faptul că nu a fost contactat, nu i s-a cerut un aviz, dar Uh, acesta a emis oricum un aviz, cu 37 de puncte, unde s-ar putea aduce îmbunătățiri? Bănuiesc că LIBE este comisia competentă pe fond. Aș dori să citesc și eu aceste 37 de puncte. Uh, am putea oare solicita prin intermediul raportorului să ni se dea acest aviz al mediatorului european, care este în engleză acum, ar, putea, ar putea să fie tradus și să primim și noi acest document. Există dezbatere în desfășurare privind uh, protecția datelor, utilizarea datelor, capacitatea de a fi utilizate datele și în următorii 2-3 ani vom discuta în continuare pe marginea acestor subiecte. Nu am terminat, ar fi deci foarte bine să primim și noi acest document, acest, acest aviz al mediatorului european privind protecția datelor. Ni se oferă noi șanse prin uh, de, prin uh, accesul la aceste date, dar există, bineînțeles, riscul folosirii, utilizării abuzive. Trebuie să avem uh, mare atenție și să ne asigurăm, alături de ceilalți colegi care se ocupă de acest dosar, că vom ajunge la un echilibru necesar. E foarte bine că uh, după 9 sau 10 ani această directivă va fi revizuită. Foarte bine, dar se ivesc noi pericole și trebuie să ne asigurăm că le putem îndepărta. Domnul președinte, Comisia pentru Industrie uh, este, este competentă pe fond, fiindcă în competența lor intră chestiunile tehnologice. E cam ciudat, dar așa stau lucrurile. Fiindcă când eram la, la, in, la ITRE, m-am ocupat și eu de acest domeniu în 2003. Domnul Rulă cuvânt, cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc uh, doamnei Hanslich pentru, pentru prezentarea pe care a făcut-o în numele raportorului. Sunt de acord cu domnia sa privind uh, majoritatea aspectelor. Într-adevăr, nu trebuie să spolim birocrația, bineînțeles. Povara de reglementare, reglementativă, este cuvântul cheie care trebuie evitat Comisia trebuie să aibă grijă să nu sporească costurile administrative și legate de resurse umane într-o perioadă de criză. Sunt de acord și cu ce a spus doamna Vaila. Comisia nu aplacă urechea destul la um, părerea mediatorului european. Același lucru și pentru IMI. m a mai întâmplat acest lucru. Este important să avem o, un proces de consultare la, la momentul oportun al mediatorului european privind protecția datelor. E păcat că acum nu a fost consultat mediatorul european. Aș dori să întreb Comisia ce strategie au privind protecția datelor? N-am înțeles foarte bine la ce vă referiți. Avem un aviz. Avem un aviz de la mediatorul, de la, de la Autoritatea de Supraveghere a Protecției Datelor în dosar. Dar nu e nimic nou, fiindcă, așa cum s-a spus, acest subiect este uh, desfășurat de mult. Domnule Dion, o să mă... Uh, încerc să mă grăbesc, fiindcă sunt nerăbdători um, coordonatorii, avem ședința după aceea. Vă dau cuvântul, da, mulțumesc. Cred că ar fi o idee bună să iau cuvântul, dar o să fac pe scurt. Domnule președinte, propunerea comisiei este prea birocratică, după părerea mea. Asta unul. Și în al doilea rând, nu văd uh, de ce am uh, extinde sfera de aplicare pentru a include bibliotecile, muzeele și arhivele. Nu cred că acest, această lărgire a sferei de aplicare ne va aduce lucruri bune. Deci nu cred că ar fi o idee prea bună. Comisia ar trebui... Comisia uh, face propuneri care nu fac decât să complice lucrurile, să aducă cu sine costuri suplimentare să îngreuneze situația pentru statele membre. Este vorba de informații publice. Deci, am, ar putea să fie să se dea accesul la aceste informații, dar să nu uităm de costuri. Eu știu asta din experiență. Dacă vrei să fii proactiv și să incluzi cât mai multe informații, atunci să nu uităm că sunt costuri în joc. Yes, uh, perhaps just a few short words from me, having worked on the, on the previous one. I think... Am și eu câte ceva de spus cu privire la raport. În primul rând, mă bucură lărgirea sferei de aplicare. A existat o schimbare semnificativă în atitudinea față de aceste informații publice autoritățile și-au dat seama de valoarea pe care o are partajarea acestora. De asemenea, se creează locuri de muncă în economia reală. Cred că pentru instituțiile culturale regimul este foarte diferit. Principiul de bază este că pot fi prelevate costurile marginale ale pregătirii datelor. Deci acestora li se adaugă o anume valoare comercială. Cred că oamenii pot să vină să folosească datele în aceste instituții culturale, să folosească noile tehnologii, tehnologii care nu sunt folosite acum. Desigur, va fi nevoie investiții, de investiții, dar pe viitor vor crește și veniturile. Sunt de acord cu colegii care spun că trebuie redusă sarcina birocratică. Câteva țări au deja birouri cu privire la folosirea datelor din sectorul public. Există deja o monitorizare a eliberării acestor date. Cred că este important ca intervențiile la, la nivel european să se facă pe principiul proporționalității. Fiecare țară are firește propriile tradiții, dar dreptul de reutilizare al acestor date nu poate fi contestat. Vom aștepta să vedem ce are de spus Comisia. Domnul Stetnum, cu care am colaborat foarte mulți ani, este prezent aici. Vă rog să vorbiți despre acest raport. Da, mulțumesc, domnule președinte. Comisia a fost uh, încurajată în urma acestei abordări foarte optimiste a raportorului și a raportorilor din umbră. Sperăm că pe măsură ce discutăm vom putea să vă um, să vă consolidăm încrederea cu privire la anumite puncte, cum ar fi birocrația. Cu siguranță nu dorim să creăm o sarcină administrativă nouă. Și atunci când vine vorba despre sectorul privat, e bine, reprezentanții acestuia sunt foarte mulțumiți de noua propunere. Deci această reformă nu ar duce la costuri administrative foarte mari ar crea pur și simplu un echilibru, mai ales într-un domeniu care oferă potențial foarte mare pentru crearea de locuri de muncă, pentru creșterea economică și asta la costuri minime. Informațiile astea există deja, au fost deja colectate, trebuie doar uh, exploatate. Deci, Comisia consideră că acest uh, factor este unul cât se poate de important și sperăm, sincer, să aducem noi reguli care să consolideze dreptul de a, folosi, de a refolosi această informație care este colectată în interes public. Aceste, aceste informații pot fi folosite uh, cu beneficii sociale, generale și economice. Mulțumesc foarte mult! Am avut parte de o lansare foarte scurtă. Așteptăm uh, raportul domnului Traskovski, pe care îl vom auzi în 30 mai. Termenul limită pentru amendamente este data de 29 iunie și vom vota în comisie în septembrie. Nu am avut timp pentru o prezentare a studiului de impact, dar uh, Comisia ITRE are această prezentare, deci pentru cei care doresc niște context pot să uh, acceseze documentul. Domnul, doamna Hanslick, dacă aveți uh, ceva de spus în încheiere, mulțumesc. Da, domnule președinte, mulțumesc foarte mult în numele domnului raportor pentru observațiile dumneavoastră. Și le mulțumesc și raportorilor din umbră și reprezentantului comisiei. I-am ascultat și Uh, mi-am dat seama că se va găsi un consens foarte rapid. Beneficiile sunt clare pentru toată lumea și aștept uh, să cooperez cu dumneavoastră. Mulțumesc! Ok, ne-am încheiat ședința publică, urmează ședința coordonatorilor, deci pentru cei care nu uh, sunt coordonatori, uh, doresc să îi rog să lege pentru că este ședință cu ușile închise. Um, at the end of May, 30th... Următoarea ședință, 30-31 mai, joi, uh, miercuri și joi. Deci ne vedem atunci.